Ladies and gentlemen, dear colleagues, let's continue. Doamnelor și domnilor, haideți să reluăm ședința. And we can now all continue. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. Uh, haideți să vedem care au fost rezultatele primei sesiuni de vot din dimineața aceasta. Decizia cu privire la confirmarea deciziei uh, coordonatorilor uh, cu privire la un nou raportor pentru descărcarea de gestiune a bugetului uh, pentru Comisia Europeană. Am, decizia coordonatorilor a fost confirmată. În ceea ce privește uh, Decizia de confirmare a, confir- a deciziei coordonatorilor în ceea ce privește numirea unui nou raportor pentru descărcarea de gestiune a SAE, 61 de voturi pentru, 6 împotrivă, o abținere, un membru nu a votat. Decizia coordonatorilor a fost confirmată. Trecem mai apoi la propunerea de recomandare pentru Consiliul, Comisie și uh, înaltul reprezentat în ceea ce privește relațiile cu Belarusul, au fost adoptate următoarele amendamente. 1 până la 37, vot în bloc, 360, 375, 386, 32, 109, 116, 118, 125, 126 și 132. Acestea au fost adoptate. 280, 282, 149, 110 și 119 au fost respinse. Raportul cu privire la punerea în aplicare a acordului de asociere, asociere cu Republica Moldova, adoptate au fost amendamentele 1 până la 35, vot în bloc, amendamente de compromis,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 157, 160, 161, 192, 199, 220, a doua parte, 232, 336, 340, 244, 246, 248, 260, 282, 302, 312, 317, INTA 12, INTA 13, 14, 343. Acestea au fost adoptate, așadar respinse au fost 18, 33, 35, 55, 57, 67, 72, 220, prima parte, 242, INTA 5, prima parte, 298, și 303 și 311. Mai apoi, uh, rezultatele uh, votului cu privire la raportul privind noua strategie UE-Africa. Adoptate au fost următoarele amendamente. Amendamentele de compromis 1 până la 21 și amendamentele 18, 55, 197, 231, 128, 127, 129, 190, 168, 181, 199, 100 55, 109, prima parte, 173, 175, 176, 78, 191, 192, 193, 195, 196, 197 și 201. 202, ambele părți, 203, 211, 221, 232.

în ceea ce privește recomandarea către uh, Consiliul și vicepreședintele Comisiei, în altul reprezentant, în ceea ce privește punerea în aplicare și uh, uh, guvernanța PESCO. Amendamentele de compromis 1 până la 21 au fost adoptate, adică toate amendamentele de compromis.

10, o, AFCO 17, AFCO 18, AFCO 19. Respinse au fost următoarele amendamente și toți colegii care au depus amendamente o să-mi cumpere o bere, pe, o să-mi facă cinste pentru că este o listă lungă. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 60, 62, 82, 83, 89, 90, 95, 96, 100, 101, 102, 105, 108, 109, 115, 148, 149, 150, 154, 160, 174, 176, 178. 179, 180, 181, 183, 185, 186, 90, 91, 191, 241, 242, 243, 244, 245 identice. 246, 249, 250, 251 și 252 identice, 253, 298, 299, 300, aceste ultimele trei identice, 303, 304, 316. 323 și 324 identice, 325, 328, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 448, 404, 349, 350, 351, AFCO 3, AFCO 6, 7, uh, prima parte, AFCO 15. Trecem la rezultatul privind uh, votul asupra amendamentelor de uh, bugetare, procedura pe 2021. Următoarele amendamente au fost adoptate. Vot în bloc pe apărare și NDICI, EPA, compromis AFET 1, și amendamentele 1, 157, 159 și 161. Următoarele amendamente au fost respinse. Amendamentele 1.a, 158, 160 a devenit caduc după adoptarea amendamentului 159 și amendamentele GUE. Vreau să le mulțumesc celor de la secretariat, în special, care au numărat atât de repede voturul, vor, voturile, îmi cer scuze, și sper că toată lumea a luat cunoștință de aceste rezultate. Trecem la a doua sesiune de vot și deschiderea votului. Votul va avea loc între orele 5 și 16, uh, 18.30 Uh, va trebui să vă, transmi- să vă trimiteți buletinele de vot. Rezultatul votului va fi transmis în scris. Vă rog să semnați, să completați uh, buletinele de vot. Trimiteți, uh, scanate aceste buletine de vot și trimiteți-le pe mail la adresa de mail binecunoscute. Aceste voturi trebuie să fie transmise după ce voturile, votul va fi deschis și ar trebui să fie primite înainte de orele 6.30. Persoanele care sunt prezente la ședință astăzi trebuie să transmite tot prin e-mail buletinele completate de vot. Numărătoarea va avea loc mâine și în momentul în care numărătoarea va fi finalizată, veți primi rezultatele în scris. Acum vom verifica quorumul pentru cea de-a doua sesiune de vot. Vă amintesc că că quorumul la AFET este ca de obicei 18, prin urmare îi, urmare îi rog pe toți cei care votează astăzi să activeze uh, butonul uh, dedicat din uh, softul, uh, din programul dumneavoastră. Uh, vom vedea astfel dacă avem quorumul necesar pentru a trece la vot. Uh, putem începe verificarea și colegii din sală pot să-și ridice mâna. So, it's fine. We have now verified that the necessary Totul e în regulă, quorumul a fost atins, putem uh, trece la vot, votul s-a deschis și încă o dată vreau să vă uh, rog să nu uitați că votul, procedura de vot este deschisă până la orele 18.30. Putem trece atunci la punctul 16 de pe ordinea de zi, Îi uh, salut pe reprezentanții delegației noastre pentru relațiile cu China, în special pe domnul uh, președinte al acestei delegații, domnul Butikofer, care este la masa prezidiului. Avem interpretare uh, din limba chineză. La distanță, de la distanță, îi urez bun venit domnului ambasador Xang. Vă bun venit la ședința Comisiei AFET a Parlamentului European. Îl salut de asemenea pe domnul Gunnar Vigand. care este director pentru Asia, Asia și Pacific la SAE. Domnia sa ni se va alătura în curând. stimați colegi, știți cu toții că săptămâna trecută, la distanță, a avut loc summitul UE-China. Cancelarul german, președintele Comisiei Europene și președintele Consiliului European au fost parti, au participat la acest, la acest summit alături de omologi chinezi. Am discutat, s-a discutat despre acordul privind uh, Uh, investițiile. Ne dorim ca acest acord să fie încheiat cât mai curând cu putință pentru a se asigura un teren echitabil uh, între uh, companiile europene și cele din China, care nu respectă aceleași obligații în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. De asemenea, am discutat despre acordul, s-a discutat despre acordul cu privire la indicațiile geografice. Uh, știm cu toții că relația cu uh, China este una dintre cele mai importante, dar și cele mai multifacetate uh, dintre relațiile Uniune, Uniunii Europene. Uh, Uh, am, avem relații comerciale foarte strânse, am lucrat împreună în urma izbucnirii pandemiei. Uh, Uniunea Europeană protejează în continuare, își protejează în continuare pro, propriile principii și valori, dar își dorește de asemenea o cooperare strânsă cu China, o cooperare bazată pe reciprocitate, responsabilitate și echitate. Cu toate acestea, există multe domenii în care bazele unei asemenea relații uh, sunt inexistente. Mă refer aici la adoptarea actului de securitate națională în Hong Kong, uh, dezinformarea, drepturile omului, Uh, acțiunile uh, unilaterale din Marea Chinei de Sud, ei bine, toate lucrurile acestea ne îngrijorează. Există multe aspecte de discutat și tocmai de aceea, domnule ambasador, după întâlnirea cu dumneavoastră, am decis alături de domnul Bütikofer să vă, să vă invităm la Parlamentul European. Să aflăm din partea dumneavoastră care sunt uh, viziunile dumneavoastră cu privire la provocările și șansele viitoarelor relații UE-China. Și din moment ce avem această, acest subiect pe ordinea de zi și colaborăm cu delegația pentru China în acest sens. I-aș da cuvântul mai întâi de toate domnului uh, Bütikofer pentru 5 uh, minute. Vom acorda mai apoi 15 uh, minute domnului ambazator și uh, mai apoi va interveni Gunnar Vigant, care iată ni s-a alăturat între timp. Domnul Bütikofer începe. Mulțumesc, domnule McAllister și eu vreau să-l salut pe domnul ambasador, dar și pe domnul director. După cum liderii noștri au demonstrat săptămâna trecută la videoconferința UE-China, eu cred că e important și potrivit să purtăm dezbateri, uh, deschise și sincere cu partenerii chinezi. Asta deoarece, din păcate, relațiile dintre cele două entități s-au deteriorat mult în ultimii ani. Și asta în special de la începutul anului în curs. Văd două motive pentru această deteriorare. Pe de, pe de o parte, avem o politică agresivă, din ce în ce mai agresivă, din partea Chinei. Am numărat nouă state vecine cu care China are uh, conflicte teritoriale, printre care Filipine, India, Bhutan, Taiwan, Japonia, etc. Cu cea de-a uh, uh, țară vecină, Myanmar, uh, relațiile Chinei uh, merg în sensul finanțării reberilor. Uh, avem o politică a, a, foarte agresivă care a, făcut victime și între statele europene. Mai avem, bineînțeles, și represiunea continuă dintr-o serie de regiuni din China. Mă refer la, spre exemplu, Mă, mă refer, la, spre exemplu, la Tibet, la uh, Xinjiang, uh, dar și la alte regiuni, uh, precum Hong Kong, în care oponenții sunt uh, și minoritățile sunt uh, sufocate. Dar și de partea noastră a existat o schimbare, um, o oboseală a, a promisiunilor ce, ce ni se întâmplă nouă. Am obosit să tot auzim uh, promisiuni în ceea ce privește Hong Kong, în ceea ce privește OMC-ul, în ceea ce privește o serie de acorduri. Uh, din păcate, de fiecare dată promisiuni de șarte. Eu sunt uh, prieten de mult timp al poporului chinez, respect și admir cultura chineză admir contribuția Chinei la uh, cultura mondială, admir de asemenea uh, uh, pașii înainte făcuți de China în urma deschiderii. Și, bineînțeles, nu sunt deloc încântată de faptul că suntem acum rivali sistemici, dar, din păcate, aceasta este relația pe care o avem în momentul de față în urma evoluțiilor. Sper că până și rivalii sistemici pot găsi domenii de cooperare, dar doar pe baza dreptului internațional și pe uh, baza ordinii uh, bazată pe reguli. Și în acest sens aș sublinia patru domenii în care consider eu că ar trebui să fie îmbunătățită cooperarea. În primul și în primul rând, mediul înconjurător, ar fi bine ca China să-și schimbe cursul și să-și uh, impuls, să, să aibă ambiții mai mari în loc să se întoarcă la combustibilii uh, fosili și să Uh, exportă uh, tehnologie uh, de generație veche. În ceea ce privește acordul cuprinzător, vrem solidaritate, durabilitate, un capitol dedicat durabilității și echitate. În ceea ce privește cooperarea în domeniul științei și inovării, ar trebui de asemenea să analizăm reciprocitatea și echitatea aceste aspecte. Și, în final, aș uh, încuraja China să uh, reducă tensiunile din regiunea în care se află, să contribuie la reducerea la uh, tensiunilor, nu să contribuie la uh, intensificarea lor. Mă gândesc aici la Marea Chinei, dar și la Taiwan. Dacă China vrea să crească, vrea să, ar trebui să crească într-o manieră pașnică Chinezii ar trebui să decidă uh, o unificare între China uh, continentală și China, uh, iar decizia trebuie să fie una pașnică și de comun acord. Pentru mai multă claritate, aș vrea să subliniez faptul că mm, toți acești pași Uh, care merg în sensul violenței au fost intensificați sau au, au luat amploare uh, în uh, momentul în care armata chineză a publicat un, uh, un uh, mic material video în care era simulată atacarea unei baze americane. Ei bine, genul acesta de materiale video nu ar trebui să, să mai poată fi difuzate. Încurajez China să-și regândească poziția. Mulțumim! Mulțumesc lui Rainer Butihofer pentru acest discurs introductiv. Excelență, domnule ambasador, aveți cuvântul. Ok. Well, thank you, Debbie. And, uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte David McAllister. Stimate domnule uh, Butihofer, Gunnar, doamnelor și domnilor deputați. Mă bucur să particip la această dezbatere despre relațiile UE-China. Mă aștept să avem o discuție sinceră și în profuzină cu dumneavoastră toți. Știți că anul acesta sărbătorim mm, a 41-a aniversare a stabilirii relațiilor uh, diplomatice UE-China. Am avut un bun summit UE-China în iunie și un alt summit lunea trecută între liderii euro- chinezi, europeni și Germania. Lumea devine digitală. Am discutat despre acest lucru și despre alte chestiuni strategice. Summitul de luna trecută a fost o ocazie pentru discuții mm, uh, rodnice și aprofundate și pentru a oferi linii directoare uh, în vederea dezvoltării relațiilor UE-China. S-a semnat în mod oficial acordul privind indicațiile geografice. Este pentru prima oară când s-a semnat un acord la nivel atât de înalt uh, de către China cu un alt partener pentru protejarea indicațiilor geografice. Nu a fost ușor nu e ușor să transform un ideal într-un acord uh, adevărat. Pentru că știm că au existat multe uh, obstacole pe plan extern. Această realizare a fost salutată de oameni de ambele părți. Știm că relațiile comerciale trebuie să fie definite de uh, Uh, echitate și uh, câștiguri reciproce. S-a ajuns la o fază crucială uh, și pe plan internațional um, cele două părți au făcut un progres semnificativ în ceea ce privește chestiunile de tratament egal și multiplică eforturile pentru a găsi o cale de înțelegere în ceea ce privește accesul la piață și dezvoltarea sustenabilă. Săptămâna trecută, liderii de ambele părți și-au luat angajamentul și-au repetat angajamentul de a accelera negocierile și de a le încheia până la sfârșitul anului. Uh, o nouă rundă de negocieri a început de altfel chiar astăzi. Sper că cei doi parteneri vor putea să conlucreze într-un spirit de uh, uh, interes reciproc pentru a ajunge la un acord la nivel înalt, echilibrat și cuprinzător înainte de sfârșitul anului și care să reziste în timp și care să mulțumească atât popoarele din Europa cât și poporul chinez în Europa are loc tranziția către uh, o economie mai verde și către o economie digitală pentru a garanta dezvoltarea sustenabilă. Civilizația ecologică este de altfel deja înscrisă în Constituția Chinei. Dezvoltarea sustenabilă este o prioritate și pentru cetățenii noștri cele două părți au hotărât să lanseze un dialog la nivel înalt în ceea ce privește clima și protecția mediului și un alt dialog la nivel înalt privind cooperarea digitală. Sunt conduse de uh, vicepremierul chinez și de uh, președintele Consiliului. Continuăm să aprofundăm cooperarea între UE și China, pentru că ne dorim să asigurăm viitorul copiilor și nepoților noștri, mai ales în această lume care, cum spuneam, devine din ce în ce mai dependentă de tehnologiile digitale. China este deja gata de a fi partenerul în domeniul ecologiei și în domeniul tehnologiilor digitale pentru uh, UE. Noi nu vrem să cooperăm doar în ceea ce privește uh, dezvoltarea unui vaccin, ci și pentru uh, redresarea economică. Uh, epidemia încă nu s-a încheiat pe plan mondial. China și UE sunt forțe majore care pot să uh, reprezinte motorul redresării economice prin a avea relații comerciale sănătoase și dezvoltare în domeniul cooperării Uh, mă și cooperare în domeniul dezvoltării și pentru a, a da o mână de ajutor țărilor mai vulnerabile. În timpul epidemiei, rivalul nostru este virusul. Nu putem să spunem că noi suntem rivali. Singura soluție poate fi găsită doar în cadrul unui parteneriat. În ceea ce privește cooperarea trilaterală cu Africa, China și în trecut și-a exprimat atitudinea față de partea europeană și a venit cu propuneri specifice. Eu sper că ambele părți vor putea să se miște mai repede ca să ajungă la niște rezultate concrete. Fără îndoială, având în vedere diferențele culturale a sistemelor sociale, a nivelului de dezvoltare, China și UE au propriile lor specificități și puncte divergente de vedere. Nu trebuie să ne temem de acestea. Ce contează este să ne uh, um, angajăm, să conviețuim pașnic, să respectăm ordinea multilaterală, să procedem prin dialog și consultări și să ne rezolvăm uh, uh divergențele în mod uh, pacific. Aș vrea să vorbesc puțin despre ceea ce s-ar putea uh, traduce uh, uh, a te întâlni la mijlocul drumului. Nu cred că pot să traduc bine în engleză această zicală chinezească. Cum poți să cooperezi cu atitudine pozitivă ca să găsești o soluție împreună? Unii spun că Europa deja dă dovadă de spirit de deschidere și că mingea este în terenul Chinei. Ca să avem uh, relații comerciale și politice echilibrate. Ne dorim un mediu de reglementare de ambele părți care să fie uh, deschis, echilibrat și onest. Și nimeni să nu fie uh, obligat să cedeze uh, prea mult în fața celuilalt. În ultimii 40 de ani, China a avut acest uh, linie directoare de a continua pe calea dezvoltării. China se, se află încă pe un uh, teritoriu Uh, necunoscut în anumite domenii, dar dorința noastră de a promova reforme nu s-a modificat și eforturile noastre nu pot decât să se mărească ca să avem din ce în ce mai multă deschidere, dar fiecare lucru se face la momentul potrivit. Potrivit rapoartelor băncii mondiale, de când am fost numit ambasador, China a uh, sărit de la locul 78 la locul 31, chiar deasupra anumitor state membre UE. Uh, Uniunea Europene îi pasă mult de infrastructură, de finanțe, de transport, uh, dar și aceste sectoare s-au deschis. Atunci când promovăm reformele și când vrem să deschidem China, am învățat foarte mult din experiența partenerilor europeni. Totuși, auzim din ce în ce mai multe plângeri din partea companiilor uh, chineze din Uniunea Europeană, spunând că mediul de afaceri de aici devine mai puțin prietenos și că diplomația și nesiguranța uh, cresc. Uh, politica europeană în ceea ce privește 5, uh, tehnologia 5G, uh, regulile complicate, uh, procedurile de achiziție oficiale, deja au um, afectat încrederea companiilor chineze. Probabil că ați citit ziarul Camerei de Comerț europene din China și raportul Uh, cu recomandări publicat de Camera Chineză de Comerț din UE luna aceasta. Și acolo regăsiți uh, neliniștile uh, societăților chineze și aceste neliniști trebuie neapărat avute în vedere. Pentru ca relațiile noastre bilaterale să avanseze în mod constant, este important să fim conștienți de diferențe, inclusiv cele care țin de uh, pachetul de dezvoltare și sistemul politic. Ce contează este ca fiecare să își vadă de propria sa uh, bucătărie internă, să nu ne amestecăm în relațiile și afacerile interne ale partenerului. În ultimii cinci ani s-a văzut că divergențele duc doar la confruntări, dar pe de altă parte nu permit cooperarea. Ar fi neînțelept să uităm ce ne-a învățat istoria. Poporul chinez se află în poziția cea mai bună să judece afacerile interne chineze. Atunci când comentați ce se întâmplă în China, trebuie să vă bazați pe fapte și să nu îți răspândiți informații părtinitoare. Salutăm intențiile uh, uh, constructive, criticile constructive, dar nu acceptăm critici nefondate și nu putem să permitem nimănui să se amestece în treburile interne ale Chinei. Stimați deputați, dumneavoastră sunteți reprezentanții cetățenilor europeni. Sunteți lideri europeni. Sprijinul dumneavoastră este indispensabil pentru creșterea constantă și sănătoasă, sănătoasă a relațiilor bilaterale UE-China. Oricum, este doar în interesul bunăstării cetățenilor noștri. Și numai așa, dacă ne gândim la bunăstarea cetățenilor noștri, vom găsi un limbaj uh, comun. Thank you, Ambassador. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru declarația dumneavoastră. Am să-i dau cuvântul lui Gunnar Vigan, după care vom începe prima sesiune de întrebări și răspunsuri. Gunnar Vigan.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 Uh, we are indeed, uh, as a... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și domnul ambasador, e clar că relațiile UE-China sunt într-un moment de cumpănă. Această relație între Uniunea Europeană și China este nu numai strategic deosebit de importantă, dar și deosebit de dificilă ca și uh, o arhitectură de deschidere, de reformă, de noi politici. E clar că trebuie să uh, desprindem adevărul din fapte, cum spune proverbul chinezesc. Așa că e o invitație înspre China. Într-adevăr că este adevărat că și China este cel de-al doilea, cel mai mare partener economic și comercial al Uniunii Europene. 5,1 miliarde de euro pe zi ca și volum comercial. Deci, în același timp, trebuie să ne punem și întrebarea câte întreprinderi pot să activeze în afara Chinei sub forma unui joint venture. Câte întreprinderi europene pot avea acces la programele uh, de cercetare chinezești. Întreprinderile europene, cetățenii europene așteaptă din partea Uniunii Europene să pună capăt lipsei de reciprocitate și dezechilibrului care există în această relație UE-China. Iar situația actuală a fost clar explicată cetățenilor europeni în comunicarea comună dintre uh, uh, înaltul reprezentant a SEI și a Comisiei Europene în martie 2019, într-adevăr. De atunci până acum ne-am îndreptat înspre o relație mai solidă și mai puternică împreună cu China și am recunoscut pe deplin complexitatea acestei relații, dar și nevoia de pragmatism, de abordare pragmatică să spunem că vântul și-a schimbat direcția. Avem mai multe state membre care și-au aliniat politicile și strategiile pe cele ale Uniunii Europene și care acum se gândesc să dezvolte proprii strategii um, uh, uh, între aceste țări și uh, China. Da, e adevărat, domnul Buticofer a vorbit despre oboseala de a tot auzi promisiuni. E clar că trebuie să se schimbe anumite condiții și aceste idei au fost deja transmise liderilor chinezi atât la summitul din iunie cât și la întâlnirea de săptămâna trecută. Iar uh, domnul uh, ambasador, excelența sa, bunul meu prieten, domnul Ming Zhang, este bine plasat pentru a înțelege aceste lucruri. Uh, Acum trebuie să avem negocieri în așa fel încât să putem transpune aceste angajamente în fapt, în ceva concret. E clar că uh, îngrijorările noastre au fost transmise către China și în uh, istoria acestei relații dintre UE și China nu am avut niciodată poate întâlniri atât de apropiate uh, și atât de intense. Am avut deja două întâlniri recent și încă două altele care sunt programate cât de curând. Și în alți reprezentanți ai Politbiro și ai uh, uh, Chinei au avut ocazia să întâlnească cu alți reprezentanți ai Uniunii Europene deseori în ultimele trei luni și această relație, această uh, relație bilaterală nu se dezvoltă undeva în gol, în vid, ci se dezvoltă și datorită contextului geopolitic care s-a schimbat mult de la începutul anului și până acum. Europenii sunt uh, realiști sceptici Izbucnirea pandemiei COVID-19 și dificultățile de gestionare a acesteia au sporit poate rivalitatea cu China și au uh, spor, și de asemenea uh, relația față de Hong Kong a îngreunat relația noastră. Prioritățile Chinei sunt în continuare să-și gestioneze relația cu SUA și să, în, în interesul Chinei, de asemenea, o bună relație cu UE. Uniunea Europeană își dorește să mențină o relație strânsă cu China Vrem să avem o relație echitabilă și nu echidistantă. Vrem să aprofundăm punctele de vedere acolo unde este posibil, în anumite politici. Știți că acum s-a lansat de curând această doctrină My Way în Senatul American. Și dar să știți că, de fapt și de drept, uh, la bază, când uh, această idee a fost susținută de un cântec franțuzesc al uh, uh, uh, Ideea fiind să nu fii deloc dependent de o altă țară, uh, să ai o anumită autonomie în gestiunea uh, crizei COVID. Asta înseamnă aprovizionare și achiziționare de uh, material medical necesar. Politicile noastre se vor baza pe diferențele noastre, diferite valori, diferite alegeri de politică, diferite uh, idei. Uh, relația cu China este una uh, deosebit de importantă, iar întâlnirea din luna iunie între diferiții lideri au confirmat acest lucru. 2020 e clar că va fi un an de cumpănă pentru relațiile UE-China și este un an în care încercăm să convingem China să-și uh, transpună în fapt angajamentele luate în aprilie 2019, atunci când am uh, lansat negocierile pentru o nouă agendă strategică de cooperare, un an în care ne vom consolida capacitatea de rezistență, implementând împreună comunicările um, comune uh, iar pandemia COVID-19 e clar că a accelerat această tendință. În 1972, președintele Nixon al SUA a spus referitor la relația cu SUA, în felul, între SUA și China, a spus în felul următor, nu putem lăsa China în afara familiei statelor care fac parte din Națiunile Unite, pentru că este un partener extrem de puternic. La trei ani mai târziu, ambasadorul Jean s-a referit la acest, Zhang s-a referit la acest lucru. E vorba de deschiderea de care dă dovadă Beijing. În 1975 angajamentul exista deja și în continuare este o piatră de temelie a relației UE-China vrem și dorim neapărat să cooperăm cu China pe scopuri de schimbări climatice, pe dezvoltare durabilă, pe subiectul Iran, pe Afganistan și pe multe alte subiecte care sunt de fapt provocări globale majore a devenit destul de clar că nu vom face față schimbărilor climatice cu succes fără China. Pentru că ei reprezintă 28% din emisiile de CO2 la nivel mondial, în timp ce Uniunea Europeană reprezintă doar 8% dar în contextul uh, COVID-19 și răspunsul la feret avem o răspundere comună de a pune capăt uh, răspândirea acestui virus și de a, consolide, de a consolida uh, rolul Organizației Mondiale a Sănătății. Apoi, comerțul, de asemenea, va fi unul de succes pe viitor dacă Uniunea Europeană și China conlucrează. China este un uh, partener de negociere și ideea este să avem o relație economică mai echilibrată, cu condiții echitabile și reciprocitate, exact așa cum a spus și domnul președinte în intervenția sa la început. Și asta depășește cu mult relațiile noastre cu China. Noi reevaluăm uh, relațiile noastre pe principiul reciprocității cu, și cu alți parteneri internaționali. Spre exemplu, uh, regulile referitoare la subsidii, la care domnul ambasador s-a referit uh, care se aplică uh, întreprinderilor din Uniunea Europeană, ar trebui să se aplice și altor întreprinderi care nu vin din Uniunea Europeană și care activează pe uh, piața chinezească. Deci trebuie egalitate de tratament și acest lucru e valabil și pentru noile tehnologii. Domnul ambasador și cu mine însă asumi, uh, dar și alți oficiali, am avut nenumărate discuții pe aceste subiecte. E adevărat că Uniunea Europeană și China poate nu împărtășesc exact același, uh, același set de principii și de uh, uh, valori, însă împărtășim valori care stau la baza economiei de piață. Și ca să mă refer acum și la chestiunea drepturilor omului, care este în continuare este poate elementul cel mai important în relațiile uh, dintre UE și China. Situația din China s-a deteriorat uh, în ceea ce privește activiștii pentru drepturile omului, libertatea de exprimare, situația Tibetului. În ultima lună am văzut un uh, număr extrem de mare de controle ale cetățenilor în gestionarea, în pe durata acestei uh, perioade de gestionare a COVID-19, cu restricții de libertăți fundamentale. Acestea reprezintă îngrijorări majore. Atât președintele nostru cât și președintele delegației China s-au referit la Hong Kong. Și ceea ce s-a întâmplat în data de 28 mai, mai nu corespunde cu angajamentele luate de China la nivel internațional. Vă amintesc declarația de 1984 referitor la drepturile de bază uh, conferite Hong Kong. Iar uh, evenimentele recente uh, subminează gradul de autonomie acordat Hong Kong. Uniunea Europeană a reacționat în mod transparent, public și a reacționat atât la nivel de state membre cât și la nivel de Uniunea Europeană. Într-adevăr, avem acum o oportunitate unică pentru a exprima toate așteptările noastre pe chestiuni uh, economice, comerciale. Iată că lucrurile evoluează pozitiv. Vom uh, semna un acord uh, cu China referitor la denumirile geografice, apoi mai sunt și alte domenii de cooperare unde sunt mai, mai, e loc și de mai bine și mai sunt multe de făcut. Uniunea Europeană lansează un apel către China pentru a reforma sistemul de acordare a subsidiilor în domeniul industrial și pentru a îmbunătăți accesul la piața al companiilor europene, în așa fel încât accesul lor să fie uh, identic cu cel al altor întreprinderi neeuropene. Competitivitatea, de asemenea, este foarte important. Concurența reprezintă un factor de negociere deosebit de important. Acordul de investiții, de asemenea, în continuare rămân neajunsuri, deși s-au făcut progrese nenumărate referitor la egalitatea de tratament, dar încă nu pe chestiuni de dezvoltare durabilă și pe chestiuni de acces la piață. Liderii noștri au confirmat că își doresc să încheie acest acord înainte de sfârșitul acestui an. Uniunea Europeană a amintit de asemenea că Cooperarea 2025 poate fi încheiată doar atunci când s-au făcut progrese considerabile pe acest acord. Per total, liderii europeni au subliniat nevoia de reciprocitate și egalitate de tratament și în domeniul științei și al tehnologiei și salutăm uh, angajamentul Chinei de a continua aceste di- uh, dialoguri, uh, spre exemplu pe chestiunea numerică, ce va fi cât de curând uh, finalizat. Pe schimbări climatice, liderii europeni au cerut Chinei să-și consolideze angajamentele pentru a reduce emisiile de CO2 și pentru a ajunge uh, să fixeze scopuri de neutralitate în intern și pentru a avea un sistem de compensare a emisiilor. De asemenea, ne dorim să avem un dialog pe chestiunile de mediu și pentru promovarea biodiversității. Și în încheiere, domnule președinte, aș dori să vă spun că această videoconferința din 14 septembrie a fost un element important care ne-a clarificat care este nivelul de ambiții, există semne bune în nenumărate domenii și e adevărat că există și dificultăți. Acum ceea ce este important este să trecem de la vorbe la fapte, la acțiuni concrete pentru a depăși acea eventuală oboseală a promisiunilor pe care unii dintre dumneavoastră au evocat-o deja, e clar că sunt eforturi ce trebuie să fie făcute în continuare și ar trebui ca întâlnirile noastre să nu fie hotărâte doar așa calendaristic, ci să fie hotărâte pe măsură ce înregistrăm progrese considerabile. Și vom avea deja săptămâna viitoare o astfel de întâlnire pentru a reevalua progresele și pentru a consolida capacitatea noastră uh, de a avea o abordare cuprinzătoare între Uniunea Europeană și China, China fiind un partener unic. Și aceste eforturi în continuare trebuie fă făcute și spun domnului ambasador, uh, știți și dumneavoastră la fel ca noi cât de multe lucruri mai sunt în continuare de făcut. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc amândorura, domnul ambasador Zang, domnului Vigand. Domnule ambasador, ce vom face acum este că voi da cuvântul pentru o primă rundă de intervenții reprezentanților partidelor politice, grupurilor politice, opt intervenții, după care ceilalți deputați în a doua rundă vor avea ocazia să intervină și să vedem până unde ajungem. Mai întâi, Michael Galer din partea PPE, două minute. Thank you, Ambassador, for making it. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezență, mulțumesc, domnule Vigand, pentru evaluarea dumneavoastră în ceea ce privește situația actuală și mulțumesc, domnului Butikofer da, foarte pe scurt. Vreau să vă spun că noi în Parlamentul European, ca și în Uniunea Europeană, avem un interes deosebit pentru a îmbunătăți și pentru a consolida relația noastră în diferite domenii, sectoare, în beneficiul nostru reciproc împreună cu China. Asta cred că se înțelege de la sine. Noi aici suntem în Comisia pentru Afaceri Externe și nu punem neapărat accentul pe chestiuni comerciale, Cu siguranță veți avea ocazia să discutați aceste subiecte comerciale cu Comisia pentru Comerț și, evident, uh, aș prefera să mă refer la Hong Kong, la drepturile omului, chestiuni care au fost deja evocate uh, adineaori de colegul Vigand. Suntem foarte îngrijoranți în această privință și exprimăm solidaritate față de dorințele cetățenilor din Hong Kong de a se bucura de libertățile ce le-au fost acordate în 1984. Nu e vorba de o afaceri interne și mm, acea uh, predare a responsabilităților a început în 1997 și trebuie să continue exact așa cum a fost programată. Vă rog să transmiteți acest mesaj către Politbiro. Acum, când vine vorba de politicile Chinei, noi am vrea să avem garanții din partea guvernului dumneavoastră că toate relațiile, spre exemplu, cu Taiwan, orice modificări sau evoluții se vor uh, face într-un mod pașnic. Și Asta nu prea corespunde cu ceea ce am văzut acum două zile, pe 19 septembrie, când 19 avioane militare au intrat în uh, spațiul aerian al Taiwanului. Eu cred că astfel de acțiuni nu sunt potrivite deloc și pun, uh, subminează sprijinul nostru față de uh, politica Chinei uh, în regiune și astfel de acțiuni nu, este, nu sunt în interesul dumneavoastră. Tocmai de aceea uh, Uh, vreau să vi le aduc în atenție. Bun, uh, mai e și minoritatea uigurilor, dar nu numai. Uh, mai sunt și alte minorități care trebuie să fie susținute și asupra cărora trebuie să acordăm un ochi atent. Mulțumesc și acum din partea Socialiștilor și Democraților, doamna Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, sunt uh, foarte încântată de faptul că ați acceptat invitația noastră. E clar că avem nevoie de discuții uh, pentru a continua relațiile UE-China. Nu voi vorbi astăzi despre drepturile omului, pentru că sunt absolut convinsă că uh, colegii din grup vor pune în discuția acest subiect, care este în continuare foarte important pentru grupul nostru. Aș vrea să mă, re, să mă concentrez astăzi pe inteligența artificială. Pe 7 septembrie a, a avut loc dialogul la nivel înalt cu privire la era digitală. Uniunea Europeană critica atunci conducerea Chinei pentru că nu respectă principiile care ar trebui să stea la baza inteligenței artificiale. O serie de uh, companii chineze, precum Huawei uh, și altele, uh, uh, exportă în Asia și nu doar în Asia, o, sub numele de schimb de tehnologie, o serie de tehnologii care încalcă principiile G20 în ceea ce privește, spre exemplu, principiul statului de drept, democrația și drepturile omului. Guvernul chinez, în iulie 2017, a prezentat o strategie cuprinzătoare uh, în care își asuma rolul de a deveni lider mondial în ceea ce privește uh, inteligența artificială până în 2030. Și acum trec la întrebarea mea putem să ne bazăm pe China ca partener în uh, crearea unei uh, inteligențe artificiale care să uh, respecte drepturile omului, care sunt măsurile pe care le va lua guvernul chinez în urma criticilor din partea Comisiei Europene și cum anume veți lupta pentru reclădirea încrederii care, din păcate, s-a pierdut în ultima perioadă. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele Riniu uh, urmează doamna Vautmans, două minute. Thank you very much, Chair. Uh, dear Ambassador, I really appreciate that you... Mulțumesc, uh Domnule președinte, domnule ambasador, uh, suntem foarte încântați de faptul că v-ați alăturat nouă astăzi. Uh, astăzi știm care este potența economiei chineze și ne dăm seama că doar împreună putem uh, combate schimbările climatice și, de asemenea, putem să reclădim încrederea în ordinea multilaterabilă multilaterală. Într-adevăr, China este absolut uh, remarcabilă. 800 de milioane de oameni au ieșit din uh, sărăcie în ultimii ani uh, puterea Chinei pe plan mondial a crescut enorm, dar trebuie să înțelegeți că odată cu puterea vine și responsabilitatea. Câteva întrebări pentru dumneavoastră, domnule ambasador. În primul și în primul rând, uh, Hong Kong, Xinjiang și Tibet sunt uh, regiuni uh, în care situațiile nu pot fi trecute sub tăcere. Ne puteți oferi mai multe detalii despre ce s-a mai îmbunătățit în aceste regiuni? În al doilea rând, Reciprocitatea trebuie să stea la baza relațiilor comerciale. E momentul ca toate companiile europene să aibă acces pe piața dumneavoastră. Dumneavoastră vă plângeți de accesul pe care companiile chineze le au pe piața sau nu le au pe piața europeană. Ei bine, critica este reciprocă. În al treilea rând, protecția datelor. Aceasta este foarte importantă și în ultimul rând, vă cer să colaborăm uh, împreună în investigarea originilor uh, COVID-19. E foarte important atât pentru China cât și Europa. Și, domnule ambasador, uh, partenerii pot fi franci. Haideți să lucrăm împreună și să ne asigurăm că sistemul multilateral este conservat și uh, continuă să fie bazat pe drepturile omului și uh, principiul statului de drept. Mulțumim. Uh, urmează acum în numele ID Ana Bonfrisco. Grazie Presidente e benvenuto ai nostri ospiti. Passo subito alle due domande. Signor Vigand, per la UE che differenze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 meglio? No, no. no Miss Panfrisco, the quality of the sound... Doamna Panfrisco, sunetul nu este bun. It's okay, so? No, we'll try and get you back perhaps later. Vă vom recontacta puțin mai târziu, însă din păcate interpretarea uh, intervenției noastre este imposibilă. Între timp îi dau uh, cuvântul Salimei Iambu din partea verzilor. Sperăm... A, nu este la distanță, ci uh, în sală. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Amnesty International tocmai ne spune că companiile europene exportă în China uh, tehnologie care poate fi folosită pentru supravegherea în masă. Uh, Uh, printre aceste comand, uh, comand, uh, companii se află Indemnia, Axis Communication și Nordus Technology din Olanda. Aceste tehnologii, bineînțeles, periclitează drepturile omului, asta în special în uh, regiunea Xinjiang, unde uigurii au fost puși uh, sub uh, supraveghere completă în numele luptei împotriva terorismului. Iată, Nordus și Axis Communication au vândut câteva dintre produsele lor unor autorități din Xinjiang. Uh, cum putem să mai cerem respectarea drepturilor omului dacă companiile noastre, iată, exportă genul acesta de tehnologie în China? Cum mai putem avea credibilitate? Și, domnule Vigand, uh, cum ne putem asigura că tranzacțiile comerciale uh, țin cont cu China, țin cont de democrație și principiul statului de, uh, de drept? Când ați, am fost vreodată în regiunile tensionate din China? Ce s-a mai întâmplat cu laureatul nostru al premiului Saharov? Um, de asemenea, vizitele în China sunt absolut uh, imposibile pentru mulți dintre criticii uh, regimului. Dacă nu uh, considerați că aveți nimic de reproșat sau nu ați făcut greșeli în ceea ce privește protecția dreptului, drepturilor omului, atunci întreb autoritățile chineze de ce nu ne permit să călătorim în China. De ce nu putem vorbi, spre exemplu, cu premiatul, cu laureatul premiului Saharov? Uh, ce s-a întâmplat cu acesta? Mulțumim. În numele ECR, Helman Terci. Eh, Bună ziua, vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru că ați acceptat să aveți acest schimb de opinie cu noi. Este cu atât mai important acum că um, în Um, relațiile internaționale există atât de multe tensiuni. Noi, uh, mă scuzați, eu cred că avem nevoie de transparență și de claritate. Exact ce ne-a lipsit în ultimul timp. Avem nevoie de claritate, mai ales în ceea ce privește virusul COVID. Forma pe, uh, care a ajuns în Europa și care apoi s-a răspândit peste tot în lume și care a paralizat economia mondială uh, trebuie neapărat să fie uh, studiată. Avem nevoie de un răspuns din partea Chinei. Încă nu am primit acest răspuns. Originea, uh, de unde a provenit acest virus, cum a început, pentru că și Taiwan și OMS uh, au denunțat ce s-a întâmplat și China încă nu a explicat ce s-a întâmplat ceea ce aduce atingere unor relații sincere și a unei cooperări uh, limpede cu Europa și cu celelalte continente. Și pentru a uh, restabili încrederea care acum nu mai există uh, și uh, Consecințele sunt uh, de lungă durată, au fost de altfel uh, de dreptul monstruoase pentru că întreaga lume a fost afectată și vedeți cât de mult au, avut de suferit uh, oamenii și economiile și cât de mult am dat înapoi în ultimele 3-6 luni din cauza virusului. Și poate este și din cauza atitudinii autorităților chineze și din păcate se uh, a ajuns la niște efecte groaznice în Europa și peste tot în lume și lumea cere uh, Chinei explicații, pentru că altfel aceste explicații, aceste negocieri, aceste relații între noi niciodată nu vor mai putea să fie uh, normale. Niciodată nu se va mai ajunge la un stadiu în care Uh, să avem cu adevărat o cooperare economică, comercială, atâta timp cât nu este rezolvată această întrebare. Ce s-a întâmplat exact și cum a apărut acest virus? Președintele întrerupe vorbitorul. Thank you. Thank yes, please stick to your time. Vă rog să respectați timpul acordat. Maniu Pinieta urmează. Hola, eh, buenas tardes, gracias. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Primul lucru pe care doresc să-l fac este să urez bun venit reprezentanților Republicii Populare Chineze. Vreau să mulțumesc pentru exemplul de solidaritate internațională pe care ne l-a dat guvernul chinez în timpul crizei sanitare eh, provocate de COVID-19. De asemenea, doresc să îi felicit atât pentru progresele pe care le-au făcut pe plan intern, pe planul dezvoltării societății, cât și în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare bazată pe dezvoltare uh, orizontală. Și ei vor o dezvoltare fără înarmare. Acesta este uh, genul de dezvoltare cu care noi suntem de acord. Nu pot să resping faptul că uh, epidemia de COVID a avut un impact asupra ordinii multilaterale, dar acum Uniunea Europeană trebuie să hotărască ce rol să joace, dacă dorește să fie doar un observator sau din potrivă și mai rău să joace un rol de victimă Uh, uh, sau dacă în sfârșit vrea să joace un rol de protagonist, dar să fie unul obiectiv și independent. Dacă vor doar ordine multilaterală și o comunitate internațională, cum era un trecut, nu va mai putea funcționa. Trebuie să fie o comunitate internațională cu valori partajate. Avem nevoie de o politică externă, independentă și care să aibă niște obiective care să permite întregii umanități să trăiască pe o planetă mai curată și mai sigură. În acest cadru trebuie să se uh, să, uh, afle relațiile UE-China. Uh, vorbim despre noua, noul drum al mătăsii, un important proiect de cooperare internațională care vizează viața economică, socială și culturală. Este un proiect în care participă deja unele state membre. Această inițiativă nu poate să fie Uh, um, disprețuită, pentru că, de fapt, acest proiect va îmbunătăți calitatea vieții multor oameni. Și nu mi se pare normal să ajungem din nou într-o ordine cu blocuri care uh, sunt rivale. Avem nevoie uh, de uh, o, o politică europeană care să apere noul drum al mătăsii și să avem uh, o colaborare care să permită acestui proiect să corespundă valorilor europene. Din păcate, președintele îl întrerupe pe domnul Pineda pentru că și-a depășit timpul alocat. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc. Mr. Jesse. Thank you. I would also like to start by thanking Mulțumesc și eu încep prin a-i mulțumi domnului ambasador care participă la dezbaterea foarte importantă de astăzi. Deja a fost citat Deng Xiaoping, sunt un admirator al politicii sale economice și în special rezultatele politicii sale, a rezultatelor politicii sale economice care au dus la uh, ieșirea din sărăcie a sute de milioane de chinezi, asta în ultima jumătate de secol. Vreau să mai adaug uh, și faptul că aceste rezultate au fost uh, obținute și datorită globalizării de care China a profitat, dar la fasonarea căreia China a și participat. În ultimii ani am văzut însă o intensificare a conflictelor din vecinătatea Chinei. Domnul Bütikofer vorbea despre acestea și eu sunt îngrijorat și de numărul, dar și de intensitatea acestor conflicte care apar în imediata vecinătate a Chinei. Sunt uh, îngrijorat să văd și că s-a schimbat politica externă a Chinei. China încearcă să fie mai, mai puternică, um, să iasă în, în prim plan. Vreau să vă întreb dacă nu cumva genul acesta de politică externă este uh, uh, merge împotriva politicii comerciale și economice a, a Chinei, care au început, iată, cu 50 de ani în urmă în China. Spun asta, bineînțeles, în calitate de mare admirator al contribuției Chinei la umanitate. Vă mulțumesc. Am fost informat că doamna Bonfrisco poate interveni acum. Haideți să încercăm o a doua oară. Pare să că uh, are o conexiune mai bună. Doamna Bonfrisco. Grazie, Presidente, per la sua gentilezza. No, I'm sorry. Avrei una domanda. What is, excuse me in, in Italian? Scusi, uh, scusi, signora, uh, it doesn't work. Ne cerem scuze, nu, nu, nu funcționează. Există un zgomot de fundal foarte, foarte puternic. Al, uh, al device. Meglio così? Prego. Is this better now? Yeah. Okay. Prego, eh, onorevole Bonfrisco, prego. Okay. Eh, I think um, we'll try perhaps in the second round to get somebody Vom încerca să auzim <laughs> pe, pe cineva de la ID în a doua rundă de uh, întrebări. Domnule ambasador, sau, vi s-au adresat o serie de întrebări. Uh, vă rugăm să răspundeți la câte doriți dintre acestea. Aveți cuvântul. 可以了。Please go ahead, Ambassador. Aveți cuvântul, domnule ambasador. Uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, voi vorbi în limba maternă. Voi răspunde în limba maternă la întrebările dumneavoastră asta pentru că doresc să mă să mă exprim mai, mai clar și a, uh, avem un interpret care va face interpretarea înspre limba engleză. Am ascultat cu multă atenție întrebările deputaților și îmi dau seama că aveți foarte multe așteptări și să confirmat că cooperarea este foarte importantă și, de asemenea, am ascultat cu mare atenție întrebările dumneavoastră. Am înțeles care sunt așteptările uh, membrilor Parlamentului European cu privire la cooperarea UE-China. Ați subliniat de asemenea câteva probleme uh, și provocări cu care se confruntă această cooperare. 稳定这个社会秩序，呃，这个呃，中国政府呢出台了这个呃有关的法律，那么呃。În ceea ce privește Hong Kongul, am promulgat o serie de legi în uh, privința Hong Kongului. Uh, în acest sens avem o serie de legături uh, foarte apropiate cu colegii din Uniunea Europeană.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 din punct de vedere economic și financiar și, bineînțeles, respectăm statutul special al Hong Kongului. In international finance and China's development. 那么，中国政府啊也高度重视维护这个“一国两制”，呃，保障香港。Bineînțeles că vom uh, respecta uh, toate promisiunile noastre în ceea ce privește principiul uh, o chină, două sisteme și vom uh, uh, proteja de asemenea drepturile civililor. 呃，我想强调的呢是这个中国政府治理香港的法。Dați-mi uh, voie să subliniez faptul că toate legile noastre se bazează pe Constituția chineză. În trecut, uh, Hong, Hong Kong a fost o colonie, dar sistemul colonialist a, a dispărut, bineînțeles, și coloniștii nu mai au niciun fel de responsabilități în momentul de față. în Constituția chineză și în legea de bază a Hong Kongului am uh, respectat uh, principiul o Chină, două sisteme. Și asta este înscris în Constituția chineză. În același timp, în ceea ce privește Taiwanul, Taiwanul este o parte, uh, o parte a Chinei. Bineînțeles, toți chinezii își doresc o unificare a statului. Prin, prin urmare, principiul o chină, două sisteme, a fost uh, recunoscut, o, uh, o, uh, o chină a fost recunoscut pe plan internațional și 180 de state cu care China are încheiate acorduri bilaterale recunosc integritatea teritoriului chinez. apreciem sau dorim ca statele cu care China are relații bilaterale să respecte acest principiu și în continuare. Trebuie însă să fim precauți. Există forțe la nivel internațional care încearcă să scindeze teritoriul Chinei. vedem că există state care întrețin relații oficiale cu Taiwanul, iar aceste relații încalcă principiul uh, unității teritoriului chin- chinez. De asemenea, vedem că există state care ajută la înarmarea Taiwanului. Din nou, o încălcare a principiului uh, indivizibilității teritoriului chinez. Sperăm că pe viitor comunitatea internațională va putea proteja principiul indivizibilității teritoriului chinez și va lupta împotriva celor care doresc o separare a Taiwanului de China. Zhejiang este una dintre regiunile noastre uh, autonome. Trei 13 naționalități uh, coabită în respectiva regiune. În trecut, uh, teroriștii au reușit să pătrundă în această provincie, Xinjiang. acești uh, teroriști au demarat activități teroriste în Xinjiang Uh, activități care s-au răspândit mai apoi și în alte regiuni, uh, inclusiv în Beijing. în Xinjiang, a trebuit să combatem activitățile teroriste și, uh, de asemenea, să prevenim uh, alte activități extremiste. Deci trebuie să, să recunoaștem cu toții eforturile demarate, uh, eforturile depuse în Xinjiang. Nu vom accepta dezinformarea. dezinformarea în ceea ce privește diversele condiții de, de, de detenție. Ca și alte provincii, și în Xinjiang e nevoie de stabilitate, securitate, prosperitate. Bineînțeles, puteți vizita această provincie și de altfel am aranjat o serie de vizite ale unor uh, diplomați, inclusiv uh, europeni, în această regiune. Deja am transmis uh, o invitație în acest sens ambasadorului UE în China. În ceea ce privește tehnologia și noile tehnologii, în ceea ce privește etica asociată noilor tehnologii, să știți că discutăm cu Uniunea Europeană în ceea ce privește cooperarea și știm că Uniunea Europeană are o experiență îndelungată în domeniu. unii europarlamentari au vorbit despre tehnologia exportată înspre China, tehnologie care este folosită pentru supravegherea maselor. China respectă principiile ONU. Dacă există produse care nu pot fi exportate, să știți că noi respectăm regulile ONU. Dacă, dacă produsele nu, nu sunt vizate de regulile ONU, atunci, bineînțeles, folosim canalele obișnuite. Politica externă acum. Uh, încă din, uh, încă din urmă cu 70 de ani, uh, politica noastră externă s-a crea, creionat și întotdeauna s-a bazat pe prietenie, pe amiciție. unii europarlamentari vorbeau despre cultura chineză, despre istoria milenară a Chinei. Politica externă a Chinei este și ea bazată pe tradițiile și cultura noastră. Bineînțeles, comunitatea internațională a criticat și ea politica externă a Chinei. Nu știu, vă uitați, mă, mă vedeți ca lup sau ca un panda mai degrabă? bineînțeles, în calitate de diplomat, trebuie să, să protejezi până la urmă principiile și valorile statului pe care le reprezinți. Trecând la COVID-19, existau au existat voci care au spus că colaborarea UE-China s-a intensificat uh, de la izbucnirea pandemiei. Suntem conștienți de faptul că această cooperare este esențială pentru rezolvarea problemei cu care ne confruntăm. Solidarity and cooperation are the only effective weapon against the virus. Uh, 也有朋友们关心这个呃。Firește, unii și-au manifestat uh, interesul în sursa, originea virusului. Originea virusului este o chestiune serioasă științifică. The uh, outbreak, indeed, tracking the source of the virus is a serious matter that requires scientific knowledge. 那么科学的问题就交给科学家们去。Așadar, cred că ar trebui să lăsăm pe experți să se ocupe de chestiunile științifice. Uh, 政治家、外交官啊，都不。 noi, ca și politicieni, ca și diplomați, nu putem să uh, ne permitem să avem idei preconcepute. Prejudge the conclusion. 那么，呃，中方与欧盟一样呢，同联合国。China, ca și UE, precum și OMS, se ocupă de aproape de acest subiect. 实际上，呃，前前些时期呢，这个经双。 în timpul negocierilor între experții din Europa și China, s-au căutat mai multe soluții. WHO experts visiting China to exchange views with their Chinese counterparts on issues related to the COVID-19. 那么双方专家也根据世卫第七三次大会的și potrivit e, eh, adunării OMS, S-a vorbit și despre răspunderea Chinei. Draft the parts related to China in the global research program on tracking the source of the COVID-19. Noi suntem împotriva faptului că trebuie să existe prejudecăți. Presumption of guilt. 把疫情从某个国家、某一个民族 păi, să afirm că virusul vine din cutare țară sau de la cutare popor nu e normal ceva ce trebuie să facem. Link the COVID-19 with a certain country or a certain nation. We are not short of historic lessons in this connection. We should not let such lessons to happen again. 呃，关于数据保护这个。Uh, în ceea ce privește protecția datelor, și odată cu întreprinderile din domeniul tehnologic care se dezvoltă atât de rapid, firește că acordăm foarte multă importanță dezvoltării acestei industrii. Paying a lot of attention to data security. Protecția datelor, securitatea datelor în domeniul digital este foarte importantă și pentru noi. Că e vorba despre China sau despre UE, ne pasă foarte mult de aceste evoluții. Și numai cooperând în cadrul comunității internaționale, numai în spiritul cooperării putem să găsim soluții. Nu ar trebui să avem prejudecăți. Security and I believe the only solution lies in cooperation, not in discrediting or decoupling. 呃，也有朋友谈到“一带一路”倡议，呃，有不少的。这个倡议呢是中国提出的。Foarte multe țări europene participă la această inițiativă. Uh, e adevărat că această inițiativă nu aparține doar Chinei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 Spre exemplu, recent, în ultimii ani, am observat că foarte multă lume a pus întrebări, a criticat China, însă cu izbucnirea acestei pandemii, continentul european și continentul asiatic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 Uh, Your Excellency, yes. uh, I have a question. I have... Domnule ambasador, mai sunt și alți colegi uh, deputați care ar dori să ia cuvântul, dar mai avem timp doar până la fără un sfert. Ne-au mai rămas 20 de minute. Uh, cam cât timp credeți că mai aveți la dispoziție pentru a răspunde la ultimele întrebări? Depinde, depinde. Dacă dumneavoastră puneți foarte multe întrebări, e clar că îmi trebuie mai mult timp. Dacă aveți mai puține întrebări, eu să știți că sunt gata. Președintele, da, dar să știți că depinde de dumneavoastră. Am putea, sunteți de acord să avem această a doua rundă de întrebări? Sunteți de acord? Da, foarte bine, putem avea această a doua rundă. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi domnul Dravoslav Șikovski. Minut și jumătate. is not connected at the moment. Dar nu este conectat deocamdată. Atunci dau cuvântul Mariei Arena. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Rapid, într-adevăr, dumneavoastră a spus că relațiile între Uniunea Europeană și China trebuie să fie relații bazate pe obiective comune viitoare. Bun, fără îndoială, ați vorbit de asemenea și despre multilateralism la acest uh, subiect aș avea câteva obiective comune viitoare de fixat. Clima, acordul de la Paris, sănătatea, prezența Chinei în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, comerțul în cadrul OMC, securitatea, pacea, dar aș vrea să mai adaug în uh, sectorul multilateralismului și chestiunea drepturilor omului, pentru că nu putem avea un multilateralism de business lăsând deoparte multilateralismul drepturilor omului. Și întrebarea mea este cum va continua concilia China aceste două tipuri de multilateralism, drepturile omului, comerț, sănătate, uh, securitate? Asta era prima întrebare. A doua întrebare, într-adevăr, în bilateral avem o negociere cu China și, după cum s-a spus, Comisia a spus acest lucru, avem capitolul dezvoltare durabilă, care reprezintă un progres. Acum, China și Europa ar fi oare pregătite să instaureze un dispozitiv pozitiv de rezolvare a litigiilor de la stat la stat, pentru că acest capitol de dezvoltare durabilă este singurul care nu vine cu sancțiuni. Și cred că ar fi o greșeală, o eroare. Oare ar accepta China să avem un astfel de sistem de uh, rezolvare a litigiilor pentru chestiuni de dezvoltare durabilă? Și apoi ați vorbit despre Africa. Avem astăzi în uh, Europa un regulament referitor la minereurile care provin din zone de conflict. Adică să garantăm felul în care întreprindere exploatează în mod corect minereurile ce sunt necesare uh, anumitor tehnologii. Eventual China are sau ar putea să aibă astfel de regulamente pe acest subiect. Mulțumesc! Natalie Loiseau. Mulțumesc, are cuvântul Natalie Loiseau. Mulțumesc, domnule ambasador. Ambasada dumneavoastră s-a plâns de faptul că a fost China victima unor dezinformări în ceea ce privește pandemia COVID. Deci, iată un punct asupra căruia suntem de acord și mă bucur, adică dezinformarea ca și propaganda agresivă, nu ar trebui să existe în aceste regiuni ale lumii care își doresc să aibă un parteneriat benefic reciproc. Tocmai de aceea aș vrea să amintesc pe scurt câteva alte uh, uh, alte situații penibile și spun situații penibile pentru că au dat impresia că nu erau improvizate, ci sincronizate. De mai multe ori, diplomațiile au făcut declarații care n-au nimic de a face cu diplomația și n-au nimic de a face nici cu adevărul. Câteva exemple. Site-ul Ambasadei Chinei în Franța a îndrăznit să scrie, printre altele, că personalul de îngrijitor în, uh, uh, uh, uh în uh, azilurile pentru bătrâni uh, și-au dat demisia de pe zi zi pe alta și au lăsat pe oameni să moară. Aceeași ambasadă a tot descris situația Europei în cadrul pandemiei drept o, o situație irresponsabilă, agresivă. Aceeași ambasadă a crezut că poate să afirme că unii în vest, în Occident, pierdeau încrederea în, în democrația liberală și deveneau fragili din punct de vedere psihologic. Eu aș vrea să vă întreb, domnule ambasador, să știți că aici în sală sunt oameni care cred profund în sistemul democratic și care sunt, uh, din punct de vedere psihologic, uh, în deplinătatea facultăților mentale. Noi nu suntem dușmanii Chinei, dar vom denunța fără a ne lăsa niciodată intimidați orice tentativă de dezinformare și de propagandă agresivă. Vă mulțumesc! Thank you. We're now going according to the Mulțumesc. Potrivit uh, regulii DONT, acum dăm cuvântul și începem cu Isabel Visela Lima. Domnule ambasador, aș vrea mai întâi să vă mulțumesc pentru prezență. Foarte multe au fost spuse deja și ați răspuns la multe dintre punctele abordate, deci aș vrea să-mi permit să fac două sau trei uh, observații. Nu avem pretenția de a fi perfecți, însă acordăm o importanță absolută fiecarei ființe omenești. Uh, nu este ceva ce poate fi negociat. Avem îndoieli în ceea ce privește anumite practici s-a pus o întrebare și aș vrea să vă rog să reveniți la situația lui Ilam Toti. Vă rog frumos să ne spuneți uh, ce se întâmplă cu laureatul premiului Saharov. Am vrea, am vrea să aflăm vești de la el. Uneori am senzația că vorbim uh, unii lângă alții în loc să vorbim unii cu alții, ca și cum ne-ar fi greu să ne înțelegem. În lumea de astăzi, mai mult ca înainte, am impresia că adevărul și faptele sunt mai necesare decât niciodată și că e important acest lucru nu doar în China, ci și în altă parte. Deja ați evocat în cadrul COVID-19 absența de înțelegere, mai ales pe anumite puncte. Aș vrea să vă înțeleg de ce aș vrea să vă întreb de ce n-ați vrut ca experții să vină și aș vrea ca în ceea ce privește pe uiguri, uh, din imaginile pe care noi le-am văzut, uh, am auzit vorbindu-se de uh, internare cu forța. Na, mulțumesc, dragi colegi. Încă trei colegi mai pot ia cuvântul pentru că uh, interpreții pleacă la șapte fără un sfert. Isabel Santos acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să uh, îl salut pe ambasadorul Zhang și să-i spun că nu-l văd ca un uh, lup, nici ca pe un panda uriaș, ci ca pe un ambasador al Chinei foarte înțelept, care știe foarte bine cum să se descurce în aceste vremuri și ca să uh, adaug ceva la ce a spus domnul ambasador, pot să spun că vizita care a fost solicitată de subcomisia pentru drepturile omului uh, deci va fi autorizată. Vom fi autorizați să vizităm Xinjiang și mi-aș dori să putem să mergem și în Tibet. Accesul la aceste teritorii să se facă uh, în toată libertatea, fără niciun fel de îngrădire a uh, deplasărilor. Dialogul între Uniunea Europeană și China despre drepturile omului să aibă loc mai ales după această situație dificilă creată de epidemia de COVID-19. Autoritățile chineze sunt gata să adopte măsuri ca să modifice situația în ceea ce privește Tibetul, Hong Kongul și Xinjiang și mă opresc aici. Mulțumesc! Doamna Grigorova și după aceea vom încerca să dăm cuvântul doamnei Pomfrisco. doamna Grigorova. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador. Am două întrebări. Mai întâi dați-mi voie să vă să fac niște comentarii despre ce am auzit astăzi. Nu mă așteptăm să aud din gura dumneavoastră că în Xinjiang aveți teroriști. Eu sunt uh, îngrijorată de confruntările militare uh, dintre China și India, care posedă arma nucleară. Și, de asemenea, de faptul că spațiul aerian din Taiwan a fost traversat de avioane militare chineze. Credeți că confruntările militare cu vecinii dumneavoastră reprezintă o soluție pentru dezvoltarea economică a Chinei. Iar în numele cetățenilor uh, cehi uh, vreau să întreb, aveți de gând să îi amenințați pe toți cetățenii europeni care vor pune piciorul în Taiwan sau uh, cazul cetățenilor cehi a fost unul la parte? Mulțumesc, doamna Bonfrisco. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că acum mă auziți. Mulțumesc încă o dată. Domnule ambasador, am o întrebare foarte simplă. Aproape un miliard și jumătate de cetățeni chinezi poate să urmărească dezbaterea noastră de astăzi uh, uh, liber. Pot cetățenii dumneavoastră să-și facă o idee personală despre ce discutăm noi, despre analizele noastre, pentru că, vedeți, stimați colegi, uh, eu mă întreb ce fel de relații putem să avem cu Partidul Comunist Chinez, cu oligarhii, cu uh, cei care duc o politică autoritară care în continuare vor să controleze viața și libertatea cetățenilor. Și apropo de cooperarea digitală pe care ați citat-o, domnule ambasador, cum putem să cooperăm cu cei care au construit un stat polițienesc și de supraveghere în masă, un sistem de cenzurare a internetului și a uh, mass media totală? Uh, care supraveghează comportamentele, suprimă libertatea individuală și uh, are, uh, influențează conștiințele cetățenilor. Uh, uh, nimic nu mai aparține cetățeanului, totul aparține statului. Vrem să-i protejăm pe cetățenii noștri și vrem să ne apărăm stilul nostru de viață, vrem ca economia noastră să crească Uh, aprofundând și extinzând relațiile cu Partidul Comunist Chinez, uh, care este cea mai mare amenințare pentru securitatea mondială, este, după părerea mea, ca și cum am vrea din nou să fim uh, prieteni cu un regim fascist. Dumneavoastră ne-ați adus aminte de învățămintele istorice. Eu cred că anumite guverne, mai ales cele din Italia și din Germania, trebuie să-și aducă aminte mai bine de istorie și vă rog frumos să raportați acest lucru superiorul dumneavoastră din Politburo. Ok. Thank you, Con. Mulțumesc, dragi colegi. Problema cu care mă confrunt eu întotdeauna în această comisie este că avem atât de multe solicitări de intervenție încât eu uh, rog grupurilor să nu mai promit atât de mult timp de vorbire membrilor pentru că nu avem cum să ne descurcăm avem uh, interpretare pe o uh, durată limitată de timp, vrem să dăm uh, timp domnului ambasador să răspunde și mai întâi vreau să dau cuvântul domnului Vigand. Uh, vom da cuvântul deci domnului Vigand, apoi domnului ambasador, după care va trebui să încheiem pentru că vreau să mă bazez pe interpreții de la Parlamentul European. Domnule Vigand. Briefly on the uh, Taiwan uh, question. Foarte pe scurt, în ceea ce privește chestiunea Taiwanului și uh, o, o politică, un teritoriu, noi recunoaștem integritatea teritorială a Chinei, dar continuăm și uh, cooperare strânsă cu Taiwanul în mai multe uh, domenii. Relațiile UE-Taiwan rămân excelente și avem um, o cooperare sporită în mai multe domenii pentru că considerăm că avem relații cu un Taiwan democratic și pluralist. Vreau să uh, reamintesc că Taiwanul este pe locul 15 în ceea ce privește partenerii comerciali uh, ai UE, în ceea ce privește operațiunile din uh, uh, Marea Chinei de Sud. Noi cerem ca toată lumea să se abțină de la uh, um, escaladarea uh, um, conflictului uh, și de la face apel la um, um, intervenții militare și să se um, folosească Convenția ONU privind soluționarea litigiilor uh, în uh, um, apele teritoriale. Uh, s-a vorbit deseori despre situația uh, minorității uh, uiguri și despre situația uh, uh, la relației primului Saharov. S-a vorbit în, ca, în cadrul rezoluțiilor de urgență și în cadrul întâlnirilor. Vom continua să vorbim despre această situație în forumurile internaționale. Deocamdată, nu avem niciun fel de informații despre situația lui Liam Toti. Invitația uh, din partea ambasadorilor UE de a uh, putea să vizităm Xinjiang uh, ne dorim ca această vizită să aibă loc și să fie una plină de sens pentru toți ambasadorii. E adevărat că în 2019 eu am putut să merg în Xinjiang împreună cu o parte din staful meu și cred că mă voi opri aici. Thank you. Ambassador. Mulțumesc, domnule ambasador. Uh, va fi ultima uh, sesiune de, întrebă, de răspunsuri. Vom uh, pune capăt întâlnirii cam în 10-15 minute. Uh, <laughs> 呃，包括在人权领域，中国是联合国人权。啊。China, atât în domeniul ordinii multilaterale, cât și în ceea ce privește drepturile omului, noi jucăm un rol important la Consiliul Drepturilor Omului, la ONU, și noi am stabilit deja dialogue. 那么，中国政府呢高度重视保护人权。Guvernul uh, chinez acordă foarte mare importanță protecției drepturilor omului. Noi spunem foarte bine în Constituția noastră că trebuie să protejăm drepturile omului. Of human rights, this has already been written into China's constitution. 那么，中国在人权领域所取得的，în ceea ce privește drepturile omului, a făcut multe progrese și toată lumea a putut să vadă acest lucru. Mai mult de 800 de uh, milioane de persoane nu mai uh, trăiesc în sărăcie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 că uh, ni se spune că e greu să vină în China. Durează 11 ore să zbor de la Bruxelles la Beijing, însă unii deputați chiar nu știu mare lucru despre China. To me, actually nowadays it only takes 11 uh, hour flight from Brussels to China. It seems to me that some MEPs have very little knowledge about China. 所以，好像今天我们这样的辩论。So, 这个中国人只要他有兴趣。În dezbaterea de astăzi, mi se pare clar că nu aveți suficiente informații. Has the interest could get sufficient information about this activity. 那么今天的中国互联网是非常发达的，上网人口呢已经。În China, internetul este foarte bine dezvoltat. Avem uh, Uh, o viteză de conexiune mult mai uh, mare și numărul persoanelor conectate la internet uh, este de mai mult de un miliard. China and also we have over 2000 media outlets doing newspapers. 那么说到警察国家，那么在中国任何一个城市，呃，你会感到意外，怎么警察会这么少？你更会感到意外的是，在中国你看到的警察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 protejează și promovează dezvoltarea drepturilor omului. The freedoms and the liberty of the individuals and also commit greatly to the protection and the promotion of human rights. 你说到这个边际会会会被发生什么？在在中国呢，不会有任何人因为他。în China, nimeni din cauza a minorității care îi aparține sau din cauza credinței nu ar fi pedepsit. Nimeni nu ar fi pedepsit din cauza um, credinței uh, sau apartenenței la un anumit grup minoritar. Citizen will be punished by law just because of their occupation, ethnicities, or religious belief. And of course, if this person commits crime,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 de aceea, China are a permis mai, mai mult de 800 de milioane de oameni să iasă din sărăcie. Such a short span of time. în timpul epidemiei de COVID, guvernul chinez a spus întotdeauna că viața oamenilor mai întâi. Și noi am transformat într-o prioritate uh, lupta împotriva uh, epidemiei. Viața oamenilor era prioritară. The whole nation in this battle against the virus and that is a accurate embodiment of our respect for health and life. 呃，那么这个 uh, 在人权方面嘛，这个呃，很多朋友。în ceea ce privește drepturile omului, au fost adresate mai multe întrebări. Unii uh, uh, eurodeputați au recunoscut că în ceea ce privește drepturile omului, uh, China a făcut mari progrese. cetățenii chinezi pot uh, călători uh, liberi. Străinii pot uh, veni în China. Mai mult de 6 milioane de europeni călătoresc spre China. agențiile ONU, printre care și Consiliul pentru Drepturile Omului. Să știți că uh, vizitele reprezentanților a acestor agenții uh, sunt întotdeauna binevenite în China. Uh, V-ați referit adineori la elam Toti a fost condamnat de uh, un tribunal chinezesc. Is a uh, criminal convicted by the Chinese judiciary and he is serving jail terms. 同样，这个判处不不不不因为他的民族。Și o astfel de pedeapsă nu are nimic de a face cu apartenența sa la o anumită minoritate. Uh, 具具体这个伊利哈木先生的现状怎么样？Uh, il Trebuie să vă spun, nu știu exact care este situația sa actuală, uh, ca să fiu sincer, dar uh, în China, prin sistemul juridic, drepturile acuzaților sunt prezervate. He cam talk but I can tell for sure that any criminal saving jail terms in China, uh, their rights and interests are well protected in accordance with law. 呃，中国人民呃，在中国生活。Iar uh, uh, poporul chinez care trăiește în China e un popor liber, e un popor fericit. Și nu cred că e un popor care se semene cu ceea ce ați citit dumneavoastră prin mass media, așa cum spunea din aur o, un deputat, că avea impresia aceasta că nu e un popor liber și fericit, dar eu cred că dumneavoastră vă bazați prea mult pe ceea ce citiți din mass media pentru a vă forma o astfel de impresie. Happy life, freedom, and some MEPs' impression on China might be based on what they have read from media outlets and newspaper, and this has led to wrong perception. 作为一个政治家呢，呃，恐怕呃判断呢不要。ca și politician, eu cred că n-ar trebui ca impresiile noastre să fie bazate pe ce se spune în mass media, ci pe evaluarea faptelor. Assumption, on facts and figures. În martie anul acesta, la Bruxelles, am participat la un eveniment după care s-au făcut o declarație publică referitor la acel eveniment. Uh, on the publication of the 2020 Trust Barometer Report. Iar în această comunicare, în acest raport, se spunea că încrederea poporului chinez față de liderii săi este de 95%. Of Chinese citizens have trust in the Chinese government. We are ranking top one. 这是美国公司做的调查，不是我的所谓宣传。Și, de asemenea, o altă întreprindere americană a făcut un astfel de sondaj. În iulie anul acesta, Universitatea Harvard și Kennedy College au emis un raport. Iar în acest raport s-a constatat că gradul de satisfacție a poporului chinez din 2003 până în prezent a crescut. Last July, from the year 2003, China, the Chinese people's satisfaction with the Chinese government has improved in an all-round way. 呃，他做的调查的满意度结果呢，在二零一六年。Astfel de sondaje, pentru astfel de sondaje, rezultatele mergeau până la 91% în 2016. 0.1% of Chinese citizens are satisfied with the Chinese government. 那么，美国加州大学也有一份报告，调查报告，呃。Iar ă, la Universitatea din California, de asemenea, s-a redactat un astfel de raport în mai 2002 referitor la încrederea cetățenilor față de guvernul chinez care ajunge la 8,7%. 8,7 din 10. The, uh, the score of the Chinese people's trust in the Chinese government is 8.87. The full score is 10. 在他的问卷里边有一个呃题目呢。și în acest sondaj se punea și o întrebare la care 83% din cei care au vizitat China sunt de acord cu ideea să trăiască în China. Strongly agree that they would like to live in China. I hope this... Și sper că aceste informații vă vor fi utile în așa fel încât să vă uh, cizelați percepția față de China. Ambassador, do you have further points to raise? Domnule ambasador, mai aveți și alte puncte pe care doreați să le evocați? Thank you. I'm afraid I have uh, taken too much time. Da, vă mulțumesc. Cred că mi-e teamă că v-am răpit prea mult din timp. Da, dar să știți că e deja ora șapte. Iată că ajungem la finalul ședinței noastre, iar intervenția finală va uh, reveni președintelui Delegației de Cooperare cu China. Nu avem uh, nimic la diverse. Următoarea întâlnire va fi pe 27 septembrie, uh, 1 octombrie și acum am să dau cuvântul domnului Butikofer. Words of thank you first. Vreau să îi mulțumesc în primul și primul rând domnului Vigand, care a explicat clar care este poziția europeană și uh, vreau să-i mulțumesc pentru că a demonstrat că instituțiile europene merg mână în mână pentru a crea o politică UE-China realistă și solidă. De asemenea, domnule ambasador, vă mulțumesc pentru participarea la această dezbatere. Vă invit să luați în serios cele auzite. Noi ne dorim să continuăm și suntem dispuși să continuăm dialogul.